Oh, uh, Bună ziua, stimați colegi. Următorul uh, punct de pe ordine de zi și iată, începem aproape la timp. Este timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului și doresc uh, să urez bun venit ministrului la acest primă rundă de, de, de, de întrebări cu președinția spaniolă. Luăm întrebările în ordine. Prima întrebare a domnului Atondo nu putea fi acceptată pentru că se referea la dreptul penal care a făcut subiectul unei discuții ieri, marți, astfel încât trecem direct la întrebarea a 2 a domnului Mitchell privind restrângerea creditării împrumuturilor pentru afaceri. Domnule ministru, aveți cuvântul. Gracias, señora presidenta. De... președinte. dificultatea de a garanta că întreprinderile au acces la credit în mod suficient uh, este un subiect care ne liniștește de ceva vreme Consiliul, după cum bine știți. În uh, ianuarie anul trecut, Consiliul a observat faptul că statele membre au acționat în mod energic și decisiv pentru a debloca impasul în care se ajunsese în domeniul creditelor. Și iar în primăvară, Consiliul European a declarat faptul că este extrem de important să se aplice măsuri de recuperare economică, relansare economică și a invitat uh, instituțiile europene să, și statele membre să uh, evalueze uh, eficiența măsurilor deja luate. În iunie, Consiliul a evaluat eficiența acestor măsuri din partea statelor membre, susținerea financiară pe care au uh, furnizat-o și au, sublin, au uh, analizat modul în care funcționează piețele financiare. Rezultatele acestei analize figurează într-un raport, iar în acest raport s-a transmis un mesaj pozitiv și anume că existau uh, garanții, mecanisme de recapitalizare în statele membre și am subliniat faptul că statele membre au jucat un rol esențial în momentul în care au acordat sprijin, chiar și în momentul în care la sfârșitul anului 2008 exista un pericol pe piețele financiare. Și deci această intervenție a avut un efect pozitiv au uh, susținut fluxul de credite destinate economiei reale. Și, în final, Consiliul era de părere că măsurile luate de statele membre sunt în continuare importante pentru a menține nivelul de creditare. În momentul de față, sectorul bancar, bineînțeles, se confruntă cu anumite presiuni în ceea ce privește creditarea. Și Consiliul a cerut statelor membre ca în mod individual să echilibreze bilanțele, uh, bilanțurile financiare în așa fel încât să poată permite redemararea economiei. Astfel, în luna trecută, în luna decembrie, Consiliul a notat faptul că statele membre au aplicat o gamă largă de măsuri și de intervenții, au restabilit echilibrul financiar și au permis o relansare, chiar dacă această relansare este deocamdată destul de timidă. Statele membre trebuie să înainteze în mod repetat și în mod uh, frecvent informații cu privire la măsurile pe care le iau în acest domeniu. După cum vedeți, o serie întreagă, există o serie întreagă de măsuri, de realizări, de intervenții din partea Consiliului European. De aceea, constatăm că există o îmbunătățire a situației, bineînțeles și ca urmare a intervenției Băncii Centrale Europene, este logic acest lucru, și vedem că lichiditățile bancare s-au restabilit. Acestea sunt în, uh, acum acordate întreprinderilor. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Mulțumesc, uh, domnule ministru. Sunt sigur că domnul Mitchell are o întrebare suplimentară. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru acest răspuns. Aș dori să vă spun, domnule ministru, că din experiența mea am învățat că unele bănci, nu toate, dar unele, chiar multe, s-au comportat uh, fără urmă de responsabilitate în timpul creșterii economice și unele, multe, continuă să se comporte în acest fel în această uh, perioadă de început de redresare. La Dublin mă gândesc la o companie foarte bine condusă, uh, unde banca nu face nimic pentru a-l ajuta pe acest om și face presiune asupra acestei afaceri care era viabilă, care, va supra, care poate supraviețui recesiunii economice. Vă rog, domnule ministru, ocupați-vă de aceste bănci. Uh, Eh, spuneți-le că eh, sunt plătite cu eh, banii contribuabililor și, vrem, și ne așteptăm ca ele să se ocupe nu doar de interesele acționarilor, unii dintre, de ei, unii dintre ei pute de bogați. Mulțumesc foarte mult, domnule Michel, vă reamintesc că întrebările suplimentare nu trebuie să fie prea lungi, jumătate de minut, maxim un minut. Domnule ministru, aveți cuvântul. Senor diputado. Da, doamna președinte, domnule Mitchell. Ce pot să vă spun este că din punct de vedere al Consiliului, din punct de vedere al instituțiilor europene, după părerea mea, acțiunile sunt foarte bune și au contribuit în mod real la uh, o redresare a economiei europene și nu la un colaps al acesteia. Și, bineînțeles, uh, Consiliul ECOFIN monitorizează în continuare măsurile care sunt luate. În momentul de față, uh, ECOFIN analizează modul în care sunt uh, realizate garanțiile ce trebuie prezentate băncilor. Se analizează de asemenea faptul dacă există alte organisme, alte uh, posibilități de finanțare și se analizează de asemenea și modul în care Banca Centrală Europeană ar putea finanța anumite, uh, anumite proiecte. După cum v-am spus, președintele Băncii Centrale Europene spunea în 2009, domnul Trichet spunea că nu există nicio restricție. Uh, băncile pot să uh, beneficieze de oferta uh, Băncii Centrale Europene. Dacă băncile nu vor să facă acest lucru, atunci e responsabilitatea acestor entități financiare. Însă, Uh, din partea Uniunii Europene, din partea Băncii Centrale Europene, nu există niciun fel de restricție. Bineînțeles, Consiliul împreună cu Parlamentul European sunt dispus să, este dispus să analizeze uh, rezultatele acestui uh, summit uh, ECOFIN, acestui Consiliu ECOFIN și să vadă cum anume ar putea fi finanțată vreo nouă inițiativă pe care Comisia ar putea o lansa. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! Nu mai este nicio cerere de întrebare suplimentară. Aveți o întrebare suplimentară pentru punctul acesta? Aveți cuvântul, doamna Riz. Mulțumesc! Una dintre prioritățile președinției Consiliului este să consolideze influența Uniunii Europene pe scena internațională și mai ales în America Latină. Dar despre ce influență vorbim aici? Concepția actuală asupra relațiilor internaționale nu lasă mult loc pentru democrație și pentru drepturile omului ar dori oare Consiliul să susțină prin acorduri de liber schimb niște regimuri politice care încalcă constant drepturile omului în America Latină? Aș vrea să dau exemplu Peru, unde abuzurile comise dovedesc colaborarea statului cu întreprinderile multinaționale. Sunt confiscate pământurile populației autohtone pentru profit economic și 10% din suprafață este în mâinile acestor multinaționale. Un alt exemplu este cel al Columbiei, o cea mai periculoasă țară pentru sindicaliști. Eu vreau să vă întreb când veți include chestiunea drepturilor omului în politica externă și relația cu America Latină. Doamna președinte, îmi pare foarte rău, dar întrebarea dumneavoastră nu are nici cea mai mică legătură cu ultima întrebare. Nu știu dacă ați participat până acum la întrebările adresate Consiliului. Aveți dreptul însă doar la întrebări suplimentare legate de întrebarea principală. Îmi pare rău, dar întrebarea dumneavoastră nu poate să fie luată în seamă și vă sugerez să citiți regulamentul. Din câte mi-am putut da seama, nu au fost întrebări suplimentare până acum, în legătură cu ultima întrebare. Deci voi continua. Dacă nu cumva mai este o altă întrebare legată de restrângerea creditării și împrumuturilor pentru afaceri. Domnul Semche, dacă despre asta e vorba, aveți 30 de secunde. Tak dokładnie mi o to chodzi. Otóż ja mam następujące pytanie. Mulțumesc. Am o întrebare. Știm foarte clar că situația diferă de la un stat la altul. Iată de ce, în ceea uh, privește creditul pentru afaceri, aș dori să pun o întrebare privind situația în Grecia. Pentru că criza este foarte gravă în această țară și aș dori să vă întreb dacă se vor lua acțiuni speciale pentru Grecia. Vă mulțumesc. Thank you, Minister. Bine. Are cuvântul domnul ministru. Eu cred că e o întrebare care se referă la un eveniment posterior. De aceea aș dori să rog pe domnul deputat să aștepte eventual până când voi putea răspunde la întrebările referitoare la situația din Grecia, pentru că avem întrebări specifice pe această temă uh, prevăzute. Can you say to which question you are referring, Minister, just so that the member knows how long he has... Spuneți-ne la ce întrebare vă referiți, domnule ministru, ca să știe domnul deputat cât are de așteptat. Deci la pregunta numero... E vorba de întrebarea numărul 9, în lista pe care o am eu, sau poate numărul 8 în lista actualizată. Și e vorba de întrebarea doamnei deputat uh, Crața, situația economică în Grecia. Foarte bine, atunci uh, cred că domnul deputat este mulțumit cu procedura propusă de dumneavoastră. Vă propun acum să trecem la următoarea întrebare ca să stabilim o oarecare ordine. Următoarea întrebare aparține domnului Posselt și se referă la integrarea Kosovo în Uniunea Europeană. Domnule ministru, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Consiliul a repetat întotdeauna și probabil că acest lucru face parte din orientarea generală de politică externă și în acest caz de politică de vecinătate și de politică de extindere a Uniunii Europene, deci a repetat întotdeauna faptul că există o perspectivă europeană pentru Balcanii Occidentali. Și astfel, recent, în sesiunea Consiliului din decembrie 2009 s-a ratificat necesitatea de a respecta anumite criterii foarte clare în domeniul de în cadrul pactului de stabilizare și asociere cu Balcanii. În ceea ce privește Kosovo, Consiliul a observat deja că în acest caz statele membre au hotărât uh, Plecând de la dreptul internațional în vigoare, după cum știți, declarația unilaterală de independență a Kosovo nu se înscrie uh, perfect în uh, prevederile legale internaționale și va fi analizat. Uh, dar putem include Kosovo în politicile care se adresează Balcanilor și există un consens din partea statelor membre în acest sens, mai ales, spre exemplu, în ceea ce privește liberalizarea vizelor. Kosovo ar trebui să beneficieze de această posibilitate. În plus de aceasta, s-a constatat uh, cu mare plăcere conținutul comunicării din partea uh, Comisiei în ceea ce privește evaluarea, în ceea ce privește dezvoltarea economică, politică și socială a Kosovo. Și susținem eforturile pe care le face Kosovo pentru a se apropia de Uniunea Europeană, pentru că știm că există o perspectivă europeană pentru această regiune. Consiliul încurajează Comisia, și o face cu consens, să lanseze participarea Kosovo la programele Uniunii Europene și să integreze Kosovo în toate acțiunile uh, și instrumentele de preaderare și să instaureze, să intensifice dialogul necesar pentru preaderare. Iată cum stau lucrurile în ultimul Consiliu care a avut loc în luna decembrie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Posselt. Mulțumesc, domnule ministru. Aș vrea să vă întreb două lucruri. În primul rând, sunteți de părere că în timpul președinției spaniole se va putea face ceva privind regimul de acordare a vizelor pentru Kosovo, pentru ca Kosovo să nu mai fie un fel de închisoare într-o zonă liberă în Balcani. În al doilea rând, ce veți face pentru a convinge statele membre care nu au recunoscut uh, statutul Kosovo să facă acest lucru? Dar, în primul rând, este vorba de situația vizelor. Domnule ministru, aveți cuvântul. Sí, he citado el régimen de visados. Da, m-am referit într-adevăr la regimul de vize. Și știți că Consiliul și-a exprimat întotdeauna dorința ca și Kosovo să poată beneficia de acest regim de vize, să poată beneficia de o eventuală liberalizare a vizelor pentru ansamblul regiunii. După cum știți, Comisia a uh, lucrat pe aceste detalii și a acordat acest lucru treptat. Bineînțeles, trebuie ca o propunere concretă să fie înaintată Consiliului și, bineînțeles, trebuie ca și Kosovo să îndeplinească toate cerințele necesare. În acest sens, Comisia conlucrează cu țările din regiune, conlucrează, bineînțeles, și cu Kosovo și informează despre evoluția dosarului în mod repetat. Bineînțeles, există o liberalizare a vizelor, care, o zonă care se va extinde. Și Consiliul, împreună cu președinția spaniolă, e de părere că e vorba de o idee, de o linie politică ce trebuie promovată în următoarele luni în Europa, și anume să se promoveze o mobilitate a cetățenilor, o îmbunătățire a circulației cetățenilor, nu numai în Uniunea Europeană, ci și în întregul perimetru de vecinătate din jurul Uniunii Europene, pentru că este foarte clar că acest lucru este benefic pentru ambele părți, atât pentru Uniunea Europeană care acordă această liberalizare, dar cât și pentru țările care beneficiază de acest, uh, această liberalizare. E vorba de reciprocitate. Mulțumesc. Mulțumesc. Am mai primit niște solicitări de întrebări suplimentare, însă voi accepta voi accepta două, numai două. Molțe, domnul Molțec și Zvanțec, după care, domnule ministru, o să vă rog să răspundeți la ambele întrebări. Herr Minister, werden bei all den Initiativen, die der Rat... Mulțumesc foarte mult. În uh, inițiativele Consiliului privind Kosovo, vreau să vă întreb dacă se va ține cont de interesul Serbiei. Kosovo reprezintă un stat foarte important în ceea ce privește integrarea Balcanilor de vest în Uniunea Europeană și trebuie să se ține cont de el în toate acțiunile întreprinse. Mulțumesc foarte mult. Următoarea întrebare. Κύριε Υπουργέ, εκτιμώ θετικά τη στάση της χώρας σας, της Ισπανίας, που δεν... Mulțumesc, domnule ministru. Poziția președinției spaniole este pozitivă. Uh, dumneavoastră v-ați hotărât să retrageți trupele spaniole din Kosovo. Dar iată, ne aflăm într-o perioadă de criză economică și aș dori să vă pun o întrebare naivă. Cât uh, a, a uh, trebuit să scoată Spania din buzunar pentru a menține aceste trupe în Kosovo și uh, care puteți comenta poziția Greciei care um, are soldați în Kosovo, dat fiind situația economică din țara noastră, credeți că este bine ca aceste trupe să rămână acolo? Mulțumesc, domnule ministru, aveți cuvântul. Bueno, en relación con la primera pregunta. În ceea ce privește prima întrebare referitoare la Serbia, da, într-adevăr, Serbia este probabil țara cea mai puternică din Balcanii Occidentali și trebuie să ținem seama de această țară în momentul în care stabilim politici. Am vorbit despre perspectiva europeană uh, a Balcanilor Occidentali. Iată o politică importantă. Într-adevăr, există un acord recent Știți uh, despre ce este vorba, liberalizarea vizelor pentru cetățenii din Serbia și, ca o consecință, dincolo de ieșirea din impas în ceea ce privește acordul de asociere cu Serbia, a existat și o prezentare formală din partea Serbiei a uh, cerinței sale de integrare în Uniunea Europeană. Și noi suntem favorabili acestei idei ne dorim o aplicare strictă a regulamentelor uh, Uniunii Europene în domeniu și vom vedea la momentul potrivit dacă, într-adevăr, este posibil să se lanseze negocierile de aderare cu at- în, condiții, în condițiile în care Serbia întrunește criteriile la, uh, Copenhaga. Bineînțeles, Consiliul este de părere că această țară are într-adevăr o perspectivă europeană și aproape majoritatea, aproape unanimitatea Consiliului este favorabilă acestei idei. În ceea ce privește Kosovo, dumneavoastră mi-ați pus o întrebare care se referă la uh, politica internă a, a Spaniei. Eu mă aflu aici în calitatea mea de reprezentant al Consiliului. De aceea Uh, nu am la dispoziție acum această cifră concretă pe care dumneavoastră mi-ați cerut-o, dar chiar dacă aș avea-o, nu cred că ar trebui ca eu să mă exprim în numele unei țări, pentru că mă exprim aici în numele Uniunii Europene, care are 27 de state membre. Mulțumesc, domnule ministru. Trecem acum la următoarea întrebare din partea domnului Higgins și se referă la distrugerea pădurilor tropicale. Domnule ministru. Sí. Señora presidenta. Bien, está... Da, doamna președinte. Consiliul este de acord cu dumneavoastră, domnule Higgins asupra faptului că agricultura și despăduririle sunt doi factori care, bineînțeles, afectează uh, nivelul de emisii de CO2. Nu este prea ușor de știut care dintre acești doi factori este cel care are cea mai mare influență. E vorba mai degrabă de o dezbatere științifică decât uh, politică. În orice caz, Trebuie să acționăm în ambele direcții și asta în mod simultan. Și cred că întotdeauna a fost cazul de altfel. Întotdeauna când am vorbit despre agricultură durabilă, s-a vorbit de asemenea și despre uh, uh, despăduriri. Acest lucru a dus la o modificare a politicii de dezvoltare rurală a Uniunii Europene, a dus la o reformă a PAC. Uh, S-a ținut seama de aceste uh, obiective pentru a ține seama de obiectivele pe care ne le-am fixat în materie de schimbări climatice și, după cum bine știți, Există o evoluție a, uh, la nivel european care consideră politica agricolă comună ca fiind o politică extrem de importantă, poate politica cea mai extinsă, ce trebuie corelată cu lupta împotriva schimbărilor climatice. Deja în anul 2008 Consiliul a susținut uh, comunicarea Comisiei referitoare la despădurire și Comisia explica faptul că prin despădurire se pierde în mod net pe, uh, am pierde foarte multe uh, uh, uh păduri până în 2030 și că s-ar uh, putea frâna această tendință Însă pentru aceasta e nevoie de o adevărată gestiune a pădurilor care să fie durabilă. Însă acest lucru face parte din obiectivele pe care și le-a fixat și președinția spaniolă și pentru aceasta trebuie să aplicăm anumite instrumente pe care Uniunea Europeană le are la dispoziție. E vorba de instrumente care se referă la gestiunea pădurilor. Există un plan de acțiune al Uniunii Europene cu privire la aplicarea uh, legii referitoare la comerțul cu produse forestiere. Se prevede crearea unui cadru legal pentru a evita importul de lemn ilegal din exterior. Poziția Uniunii Europene la Copenhaga a urmat această linie directoare și Bineînțeles, uh, există anumite obiective care nu au fost îndeplinite la Copenhaga, însă s-a clarificat un lucru, că despăduririle și mai ales despăduririle în zonele tropicale au, sunt un element, un factor deosebit de important pentru a, uh, a uh, lupta împotriva schimbărilor climatice există acțiuni și programe pentru a reduce aceste uh, despăduriri și asta o putem face prin a uh, încuraja și pentru a, prin a susține statele respective pentru a duce această luptă. Mulțumesc, care cuvântul domnul Higgins. Mulțumesc foarte mult. Vreau să fac cele mai bune urări președinției spaniole. Cred că ați pornit cu dreptul săptămâna aceasta. Trăiască Spania! Vreau să spun în legătură cu această întrebare pădurile absorb emisiile de CO2 și compensează, deci, emisiile. Tragedia este că 60, 60% din pădurea tropicală se află în Brazilia și 4,1 uh, milioane de kilometri pătrați de pădure au fost distruși. Dacă pierdem această pădure, se distruge un mod de viață și, din punctul de vedere al producției agricole, Știm că standardele uh, de acolo nu respectă nivelul celor europene. Până la urmă, ce e de făcut, domnule președinte? Doar să vorbim? Minister, Domnule ministru? Sí, señor Higgins, quiero decirle que... Domnule Higgins, aș dori să vă spun că suntem absolut de acord cu ideile dumneavoastră. Adevărul este că în materie de biodiversitate, președinția spaniolă are un obiectiv și anume să încurajeze o dezvoltare durabilă. Ne dorim o viziune uh, aprofundată o analiză aprofundată a biodiversității. Este un element central al președinției noastre și vă mulțumesc pentru uh, cuvintele dumneavoastră frumoase referitoare la modul în care a început această președinție și anume cu dreptul. Noi ne dorim ca la uh, începutul acestui an să putem prezenta o carte verde cu privire la protecția pădurilor. Zic eu că este o inițiativă deosebit de importantă și vom încerca astfel să reacționăm față de aceste fenomene pe care dumneavoastră le-ați ev- evocat. Bineînțeles, mai există și alte elemente. Spre exemplu, prejudiciile pe care le pot provoca incendiile de păduri. Sunt multe elemente care trebuie luate în considerare în acest uh, domeniu. Însă această carte verde va fi un moment important care ne va permite ulterior să luptăm împotriva despădurilor și împotriva uh, incendiilor de păduri pentru a păstra biodiversitate și acest lucru reprezintă o cheie a acțiunii Euro Uniunii Europene anul acesta. Mulțumesc, doamna președinte. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Văd că foarte multă lume a fost interesată de această chestiune și a cerut să pună întrebări suplimentare. Trebuie să decid pe cine să las să vorbească. Am să folosesc criteriul cine a mai vorbit până acum și cine nu. Am să-i rog pe domnii Davis și Obermeier să ia cuvântul întâi domnul Davis. Mulțumesc! Doresc și eu să uh, aduc felicitări pentru că unul dintre puținele rezultate concrete ale conferinței de la Copenhaga a fost un acord larg în legătură cu ce state să contribuie financiar la uh, oprirea distrugerii pădurii tropicale. Deci unul dintre obiectivele președinției spaniole ar trebui să uh, fie să pună în practică acest acord și să arate cât de mult dorește Uniunea Europeană să se angajeze uh, pentru a împiedica distrugerea pădurii tropicale. Mulțumesc, domnul Obermeier. Um Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru a reduce emisiile de CO2 s-au creat anumite certificate și în legătură cu ele doresc să vă pun o întrebare. Am aflat recent că în schimbul de cote de emisii s-au făcut anumite abuzuri și deci vreau să vă întreb în ce măsură s-au anchetat aceste acuzații sau se va face o anchetă și ce măsuri se vor lua. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru. Eh, Sunt de acord cu prima dintre intervenții și cred că aceasta merge exact în aceeași direcție ca și noi. Trebuie să punem capăt despăduririi uh, Uh, în regiunile tropicale este un factor esențial pentru a îmbunătăți tocmai capacitățile acelor țări în curs de dezvoltare de a se dezvolta. Putem face acest lucru cooptând și populațiile indigene, populațiile locale putem să instaurăm această formă de control asupra uh, pădurilor. Și cred că în acest sens s-au obținut uh, progrese semnificative la Copenhaga. Nu putem uita faptul că Uniunea Europeană în acest domeniu a avut întotdeauna o poziție de lider, o poziție avangardistă. Deci nu putem să criticăm Uniunea Europeană în acest domeniu. Există alte critici și anume faptul că uh, Uniunea Europeană a dorit mult mai mult decât ceea ce s-a obținut la Copenhaga și a dorit o abordare a acestei chestiuni într-un mod mult mai aprofundat. Și e adevărat că e o temă care a fost discutată și care se înscrie perfect în o acțiune a Uniunii Europene de luptă împotriva schimbărilor climatice. Acum, cazul concret pe care l-ați menționat se află, bineînțeles, în, în, într-o fază de punere în practică a măsurilor ce trebuie luate pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Face parte din acest pachet. Ne dorim să existe o, o coordonare naturală a acestor instrumente, a acestor intervenții și acest lucru face parte din, aș spune eu, patologia pe care o poate avea fiecare pachet de uh, măsuri și intervenții. Însă vom vedea cum acest lucru va evolua. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. Trecem mai departe la următoarea întrebare a domnului Alward. Se referă la acțiunea la nivel european de combatere a bolii Alzheimer. Minister. Domnule ministru. Mulțumesc, doamna președinte Consiliul acordă o importanță deosebită acestei boli, boala Alzheimer și acordă în general o importanță deosebită bolilor neurodegenerative. Trebuie să nu pierdem de vedere un obiectiv esențial în Uniunea Europeană referitor la aceste boli. Și trebuie să ținem seama de faptul că incidența acestora va crește în mod exponențial pe viitor și că se dublează încă din 1975 uh, din 5 în 5 ani. Astfel, Eurostat prevede că numărul de persoane ce vor fi afectate uh, se va dubla între, uh, până în 2050. Întrebarea pe care o ați formulat-o dumneavoastră, domnule Elward, are două aspecte. Bineînțeles, e nevoie de o inițiativă pilot de luptă împotriva bolilor neurodegenerative și se discută acest lucru la Consiliu. Face parte din programul pe care dumneavoastră îl cunoașteți, programul președinției spaniole și mai ales uh, cu specific împotriva bolii Alzheimer și plecând de la acest lucru s-a făcut o propunere care s-a adoptat în uh, Consiliul din decembrie Consiliul a ținut seama și de rezoluția Parlamentului European cu privire la această inițiativă pilot. Pe de altă parte, în ceea ce privește coordonarea acțiunilor la nivel european, Consiliul este de asemenea de părere că trebuie să existe o cooperare clară la nivel european, tocmai pentru a lupta împotriva acestei boli și împotriva unor boli similare, mai ales pentru că trebuie să reducem povara care revine pacienților și familiilor lor. Pentru o persoană care suferă de Alzheimer există trei persoane din anturajul sau imediat care, de asemenea, trebuie să se ocupe de această persoană. Deci, iată povara. E nevoie de o intervenție la nivel european. În raportul comun cu privire la protecția socială și incluziunea socială, care a fost adoptat de către Consiliu în 2008, statele membre se angajează să crească accesul la servicii de calitate și uh, să echilibreze uh, competențele publice și private în acest domeniu. Iar statele membre au considerat că prestările de servicii în acest domeniu este mai bună. Bineînțeles, e nevoie de servicii de înaltă calitate și asta încă mai reprezintă un scop, o țintă pentru multe state membre. Iată ideile care au fost lansate de către Consiliu cu privire la această boală. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult, domnul Elward. Mulțumesc, uh, domnule ministru. Cum bine ați spus, uh, se estimează că în 2050 Uh, numărul de persoane care suferă de demență se va dubla în Europa. Iată de ce este foarte important uh, ca statele membre să uh, facă ceva pentru aceste persoane și pentru îngrijitorii acestora. În prezent, multe țări europene nu au planuri naționale pentru a face față acestor bolnavi. Întrebarea mea este cum va ajuta Consiliul statele membre uh, să facă din această boală o prioritate la nivel național. Vă mulțumesc, domnule ministru. Bien, eh, lo que nosotros planteamos Ceea ce noi ne dorim să realizăm pe durata președinției spaniole este să încurajăm adoptarea unei directive care ni se pare a fi uh, crucială în ceea ce privește asistența care o putem acorda anumitor boli cronice și netransmisibile. Iată un subiect pe care trebuie să-l abordăm la nivelul cel mai înalt Și de aceea trebuie să încurajăm toate inițiativele care există în statele membre pentru a încuraja uh, îmbunătățirea prestărilor de servicii de sănătate care să fie la nivelul cel mai ridicat pentru acești pacienți. Trebuie să ajutăm și să orientăm, pentru că de multe ori Uniunea Europeană nu are competențele necesare pentru a face acest lucru, însă poate orienta, poate coopera, poate crea punți între diferitele asociații care există în statele membre și care se ocupă de aceste boli neurodegenerative și mai specific de boala Alzheimer. De asemenea, putem să ajutăm și în mod indirect. E adevărat că statele membre sunt cele care au respons responsabilitatea unui ajutor direct față de familii. Există ONG-uri care se ocupă de aceste boli. Și în cadrul acestor programe publice de sănătate, uh, Uh, se poate avea acces la anumite fonduri și asta din partea ONG-urilor. Iată deci un element interesant care ar putea să intervină ca sprijin, chiar dacă indirect, pentru a susține aceste familii care sunt într-adevăr afectate. E vorba de familii care sunt dependente, ca să spun așa, de aceste uh, boli neurodegenerative. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. Mai am două întrebări suplimentare, domnul Higgins și doamna Țicău. Domnul Higgins. Uh, thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc uh, și domnului ministru pentru răspuns. Dar vreau să vă întreb, uh, care este atitudinea dumneavoastră în ceea ce privește um, hrănirea artificială a pacienților, a bolnavilor? Aceasta este o problemă în, uh, în Marea Britanie. Este vorba de introducerea unui tub în abdomen uh, pentru hrănirea bolnavilor. Aici orientările sunt foarte importante.

Mulțumesc, domnule ministru. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aceste două întrebări care mi-au fost uh, adresate din uh, partea domnilor deputați și din partea doamnei deputat, bineînțeles, uh, necesită un aviz, aș spune eu, științific și cred că în acest sens există în Uniunea Europeană grupuri, inițiative care sunt poate instanțele cele mai adecvate pentru a înainta aceste sugestii și aceste idei. Spre exemplu, programul pilot de luptă împotriva bolilor neurodegenerative, mai ales Alzheimer, asupra căruia Comisia a făcut o propunere prin, și a existat și o recomandare din partea Consiliului. Este un proiect care este deja lansat, care funcționează. Apoi am citat de asemenea și existența unui grup de înalt nivel pentru programarea comună în ceea ce privește lupta împotriva acestor boli, boli cronice și netransmisibile. Și sunt urmărite îndeaproape aceste inițiative pilot, tocmai pentru a defini anumite, pentru a specifica anumite teme și pentru a permite luarea de decizii mult mai concrete, precum cele pe care dumneavoastră le-ați sugerat în intervențiile uh, dumneavoastră. Cred că acesta este locul în care ar trebui să se discute aceste subiecte. În momentul de față, grupul de înalt nivel are un program strategic de analiză uh, la care participă 24 de state membre și se stabilește acum structura de gestiune și planul de acțiune și actualizarea uh, acestui grup va fi prezentată pe durata președinției spaniole și cred că plecând de la acest punct am putea să lansăm ulterior aceste întrebări concrete și directe. Cred că atunci și acolo vom putea să înaintăm aceste sugestii acestui grup de înalt nivel care să ne permită să pregătim deciziile ulterioare. Mulțumesc! Thank you, Minister. I can understand. Mulțumesc, domnule ministru. Înțeleg că domnul Higgins nu va fi mulțumit, dar știu că este un subiect foarte dificil și probabil că merită să fie tratat ca subiect de sine stătător pe ordinea de zi la un moment dat. Haideți să trecem mai departe la întrebarea domnului Dezir referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor. Domnule ministru, când sunteți gata, aveți cuvântul. Tengo că referirme a la... Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mă refer la conferința cu privire la uh, responsabilitatea socială a întreprinderilor care a avut loc pe 10 și 11 noiembrie 2009 în Stockholm. Președinția suedeză care a organizat uh, acea conferință și deci pre- și președinția ulterioară, deci președinția spaniolă, au ajuns la concluzia că în acest domeniu Uniunea Europeană ar trebui să devină un lider uh, mondial pentru că este vorba de un subiect important, un subiect pe care domnul Dezir l-a uh, introdus în această întrebare, și anume răspunderea socială a întreprinderilor. Uh, modul în care supraveghem piețele, piețile, uh, apărăm lucrătorii, drepturile lucrătorilor la locul de muncă, cu atât mai mult cu cât Uniunea Europeană este economia care contribuie cel mai mult la dezvoltare. Uh, Europa primește pe teritoriul său foarte multe întreprinderi multinaționale și iată că deci reprezintă un uh, loc potrivit pentru adoptarea unor astfel de măsuri. Răspunderea socială a întreprinderilor are trei componente. Și anume, Protect, respect, remedy. A proteja, a respecta și a repara. Statul este cel care trebuie să protejeze. E nevoie, deci, de legislație, de norme uh, pentru a putea uh, condamna orice încălcări ale drepturilor omului din partea întreprinderilor. De asemenea, există și o răspundere a acestor întreprinderi de a respecta drepturile omului și există și uh, posibilitatea de a garanta accesul la despăgubiri în momentul în care au existat cazuri de abuzuri și de încălcare ale drepturilor omului. Cred eu că acum avem la dispoziție un instrument deosebit de important și anume Carta Fundamentală a Drepturilor Omului, care are un caracter legislativ obligatoriu și care, la nivel european, poate să preia și această protecție referitoare la răspunderea socială a întreprinderilor. Trebuie ca toți actorii implicați să participe la aceste uh, dezbateri. Avem nevoie de dialog cu statele membre, cu sindicatele, cu întreprinderile, chiar și cu IMM-urile, tocmai pentru a instaura această trilogie. Uh, protecție, respect și uh, despăgubiri. Se va organiza la Palma de Mallorca, pe 25 și 26 martie, o conferință care va aborda această chestiune a instituționalizării răspunderii sociale a întreprinderilor uh, și asta în contextul dialogului social. Vom încerca să vedem cum anume putem introduce în acest cadru instrumente pe care Uniunea Europeană și statele membre să le poată utiliza în contextul unei, unui subiect la care s-a făcut o aluzie astăzi dimineață și anume strategia UE 2020. Sunteți bineveniți la această conferință pentru a evoca subiectul răspunderii sociale a întreprinderilor. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnul Dezir. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule ministru, pentru acest răspuns. Vă felicit pentru inițiativa acestei conferințe din martie de la Palma de Mallorca, care o va urma pe cea de la Stockholm. Problema este că avem de-a face cu întreprinderi multinaționale și ați spus că Europa trebuie să fie lider în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor, dar trebuie să răspundă și de comportamentul întreprinderilor europene în alte părți ale lumii, în sucursalele acestora. Și este o problemă spinoasă. Aveți în vedere un instrument juridic care să oblige societățile mamă să-și asume răspunderea comportamentului sucursalelor din lume în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a lucrătorilor și respectarea mediului? pentru că altfel această responsabilitate socială nu va fi respectată tocmai de către societățile europene în sucursalele lor din restul lumii. Mulțumesc, domnule ministru! yo creo que efectivamente într adevăr uniunea europeană trebuie să instaureze cele mai bune practici atât în europa cât și așa cum ați spus dumneavoastră, să existe propuneri legislative care să poată îmbunătăți situația și în exterior. Tema aceasta răspunderii sociale a întreprinderilor are un aspect, aș spune eu, obligatoriu din punct de vedere legislativ, pentru că se leagă mai întâi de drepturile omului. De asemenea, are și un aspect, aș spune eu, pe bază voluntară. E vorba de practici pe bază voluntară. De aceea este important să se creeze foruri la nivel european care să analizeze aceste subiecte. Există deja câteva. Spre exemplu, grupul de înalt nivel uh, din stat, ale statelor membre care se întâlnește odată la șase luni pentru a împărtăși experiențele care există în statele membre referitoare la această răspundere socială. În plus de aceasta, în acest context de criză economică, acest lucru este cu atât mai important. Trebuie să lucrăm în această direcție și să uh, lucrăm și în uh, direcția protecției mediului înconjurător și al incluziunii sociale. 2010 este anul de luptă împotriva sărăciei și împotriva excluziunii sociale. Și deci că aceasta trebuie să fie baza noastră de lucru. Trebuie să fim pionieri în acest domeniu. Și în aceste foruri să se poată exprima toate punctele de vedere, toate părțile implicate să poată participa la un dialog care să ne permită ulterior să luăm măsuri. Însă nu trebuie să trecem peste această etapă de dialog care este absolut fundamentală. Este uh, absolut indispensabil să avem acest lucru. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Încă o dată am avut mai multe cereri de întrebări suplimentare. Îi voi da cuvântul domnului Cosa și apoi domnului Martin, care nu au mai cerut cuvântul în această seară. Domnul Cosa mai întâi. Köszönöm szépen a szót. Üdvözölni szeretném a miniszter urat. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să îi urez bun venit domnului ministru și să salut ceva spus de domnul ministru în legătură cu schimbul de bune practici. Știm cu toții că populația din Europa îmbătrânește și că societățile au responsabilitatea față de persoanele care sunt obligate să iasă la pensie din motive de handicap sau de boală. Cred că experiența acestor persoane va trebui să fie utilizată în societate, pentru că este foarte prețioasă. Vă mulțumesc! Danke. Die von Ihnen angesprochene Frage beschäftigt uns ja schon sehr, sehr lange. Următorul vorbitor. Mulțumesc! Foarte multe din cele spuse ar fi putut să fie spuse cu 10 sau 15 ani în urmă. Am să trec acum la întrebările specifice pe care doresc să vi le adresez. Sunteți de acord cu mine că în ceea ce privește sporirea vizibilității responsabilității sociale a întreprinderilor, trebuie să folosim și stimulente, dar și sancțiuni? V-ați gândit la un sistem de a arăta cu degetul pe cei vinovați în Uniunea Europeană? Credeți că ar fi folositor atunci când vedem cât de des se folosesc uh, anumite etichete v-ați putea gândi la o indicație pe aceste etichete în legătură cu respectarea regulilor de responsabilitate socială? Folosim atât de multe etichete, de ce nu putem folosi și una socială? Mulțumesc, domnule ministru. Bueno, yo estoy de acuerdo con eh, la primera intervención. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt de acord cu prima intervenție, într-adevăr. Uh, Cred că tocmai de aceea avem nevoie de acest dialog, dialog la nivel de Uniune Europeană, dialog cu statele membre, cu societatea civilă, cu întreprinderile și cu toate părțile implicate și interesate. E nevoie de acest dialog. Acest dialog este esențial. De asemenea, cred că ne aflăm într-un moment în care putem să reflectăm la acest lucru și putem să reflectăm la ceea ce ați spus dumneavoastră. Însă, dacă e să plecăm de la o abordare globală, completă a acestei chestiuni, care probabil se face pentru prima dată, ei bine, acest lucru trebuie să fie făcut în mod ferm, în mod decis prin acest grup de înalt nivel la care m-am referit și prin intermediul conferinței ce va avea loc în luna martie. Cred că acolo trebuie să facem sugestiile necesare și acolo va fi metoda cea mai bună pentru a realiza aceste obiective pe care ni le propunem. Și va fi, bineînțeles, posibil să facem acest lucru și prin stimulente și prin sancțiuni. Cred că înainte de a lua această decizie, e nevoie de un studiu, e nevoie de o viziune integrată, de o serie de măsuri care să nu fie aplicate în mod individual, în mod succesiv, ci mai degrabă o viziune coerentă a ansamblului și al uh, acestui subiect și anume răspunderea socială a întreprinderilor. Very much. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Trecem acum mai departe la următoarea întrebare adresată de domnul Martin și se referă la supravegherea financiară în cadrul Uniunii Europene. Domnule ministru, aveți cuvântul. Gracias, señora presidenta. Señor Martin. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Martin, Uniunea Europeană se confruntă și cu siguranță că în acest caz am avut uh, de-a face cu o criză foarte gravă. E bine, Uniunea Europeană are nevoie de o monitorizare, supraveghere a legislației financiare. Și e nevoie de acest lucru. Putem face acest lucru prin două dimensiuni care sunt prevăzute în directivele de supraveghere financiare. Uh, cele șase directive prevăzute uh, înaintate anul trecut de către Comisie și care vor duce la un acord între Consiliu și Parlamentul European. Și noi sperăm pe durata președinției spaniole să se obțină acest acord. Deci, interlocutorul nostru principal va fi tocmai Parlamentul European. Mai întâi, supravegherea macroprudențială prin analiza globală a riscului sistemic și prin care ne dorim prevenirea unor crize importante și prin care să garantăm stabilitatea financiară și să reducem turbulențele pe piațele financiare. Și apoi supravegherea microprudențială, la care mi se pare mie că se referă în principal domnul Martin în întrebarea sa. E vorba de cele trei autorități europene referitoare la bănci, asigurări și piața bursieră. Această supraveghere are drept scop aprofundarea monitorizării, reducerea turbulențelor în entități financiare individuale și deci o protecție a clienților acestor entități financiare. Consiliul, după cum v-am spus, a aprobat deja o poziție definitivă comună. Mai întâi în Consiliul care a avut loc anul trecut, în octombrie, s-a aprobat din punct de vedere politic, s-a acordat încrederea politică necesară acestei supravegheri macroprudențiale, iar în decembrie s-a acordat această încredere și pachetului legislativ. Iată deci un subiect care ține de codecizie. Și deci, Parlamentul va putea fi un partener al Consiliului. Trebuie să ne asigurăm că aceste elemente funcționează, că aceste directive vor fi aprobate și că vor funcționa. Sperăm că acest lucru să se realizeze sub președinție spaniolă, dar în orice caz ne dorim să fie funcționale la finalul anului 2010, cel mai târziu. Cel puțin acesta este obiectivul pe care și-l fixează Consiliul. În consecință, sperăm că vom putea colabora în mod fructuos cu Parlamentul European pentru a duce la bun sfârșit acest, această etapă. E vorba de un pas istoric care corespunde cu orientări care au apărut chiar și dincolo de uh, Uniunea Europeană. Summitul G20 a analizat astfel de propuneri pentru a le adopta și Astfel trebuie să acționăm pentru a evita ca pe viitor să ne confruntăm din nou cu o astfel de criză care și-a găsit originea în lipsa de supraveghere a piețelor financiare și în responsabilitatea unor conducători și unor lideri care evoluează în acest domeniu financiar. Mulțumesc, are cuvântul domnul Martin. Mulțumesc, domnule ministru, pentru răspunsul dumneavoastră. Ați vorbit uh, despre mm, microreglementări. Știu că vă dați seama de faptul că mm, s-a criticat în primul rând uh, faptul că există un sistem de raportare european și dimensiunea acestuia sunteți de părere și dumneavoastră că nu va funcționa în mod eficient acest sistem și, în al doilea rând, s-a criticat lipsa de independență. Sunteți de părere că se va registra progres în timpul președinției spaniole în acest sens pentru a asigura independența acestui organism. În egală măsură, în ceea ce privește uh, acest sistem, uh, s-ar putea oare uh, face îmbunătățiri în ceea ce privește sfera de acoperire a acesteia? Mulțumesc, domnule ministru. O propunere a fost făcută de către comisie și un acord a fost obținut, un consens a fost obținut în sânul Consiliului. Bineînțeles, nu cu ușurință, a trebuit să să angajeze foarte mult președinția suedeză și Comisia pentru a obține acest consens în cadrul ECOFIN. Acum această propunere va fi analizată de către Parlamentul European și Parlamentul European este cel care va uh, accepta sau nu această propunere. Trebuie să obținem un acord între cele două uh, instituții. Consensul există la Consiliu și vom vedea dacă el va fi întrunit și la Parlament. Iată subiecte care pot fi discutate, care pot fi dezbătute și sunt convins că vom reuși să obținem un acord absolut necesar între cele două organe legislative, Consiliul și Parlamentul European. Thank you, Minister. Again, we have a number of requests. Mulțumesc, domnule ministru. Mai avem niște întrebări suplimentare. Întotdeauna încerc să dau cuvântul celor care nu au mai vorbit și celor care um, um își exprimă dorința mai întâi. Uh, domnul Kelly are cuvântul. Thank you, Mrs. President. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În uh, cadrul um, programului de supraveghere financiară, um, luați în considerare unele recomandări privind cele mai bune practici pentru a, da, a pentru a limita salariul directorilor bancari și Uh, pentru a evita o situație tragică ca cea care ne-am confruntat până acum? Următoarea întrebare. Aș uh, dori uh, să um, pun o întrebare referitoare la acțiunile întreprinderilor care uh, au sediul în Uniunea Europeană. De exemplu, la Londra se spune în mass media că investitorii, directorii întreprinderilor uh, se mizează pe pe un deficit economic în acțiunile lor. Care sunt măsurile concrete pe care le-ați putea lua pentru a proteja economiile europene de atacurile speculative ale um, ale acestor, acestor fonduri speculative din Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Bun, eu cred că sí că este posibil perfectamente. Da, este foarte posibil să discutăm despre bune practici ale organismelor financiare. Am demarat o dezbatere în legătură cu sistemele de supraveghere financiară și cred că putem uh, lucra pornind de aici. Și astfel va fi posibil să uh, găsim niște orientări în legătură cu unele dintre problemele menționate de domnul Kelly. După aceea, în legătură cu propunerea celui de-al doilea vorbitor, Uh, cred că aceasta își poate găsi locul în directivele la care ați făcut referire aici în Parlament. De exemplu, în ceea ce privește reglementarea fondurilor speculative, trebuie ca acestea să respecte anumite condiții de supraveghere. Știți ce spunea președintele Consiliului Uniunii Europene chiar în această sală azi dimineață? S-a vorbit despre suprimarea paradiselor fiscale. Uh, toate acestea, toate aceste idei pot să își găsească locul în dezbaterea care va avea loc aici în următoarele luni în legătură cu reforma uh, pe care Consiliul a numit-o o reformă completă și reală a supravegherii sistemului financiar. Este vorba de o reformă aprofundată în care toate pozițiile și toate ideile își găsesc locul. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Trecem acum la întrebarea doamnei Crața, care se referă la situația economică și financiară din Grecia și la rolul zonei euro. Bien, muchas gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. În tratatele Uniunii Europene se face o repartizare foarte clară a competențelor. desde luego de los estados miembros son de interés común de la Unión. Aceste politici sunt, țin de interesul comun al Uniunii Europene, însă, în același timp, bugetele naționale reprezintă o competență a statelor membre. De aceea, având în vedere că uh, dispunem de o monedă unică în 17 state ale Uniunii Europene și că în același timp se prevede o extindere a Uniunii Economice și Monetare, e un subiect care apare în uh, tratatul de la Maastricht ca fiind o, un obiectiv. Bineînțeles, putem spune că statele membre trebuie să respecte criteriile în vigoare cu privire la uh, bugetele naționale, pentru că acest lucru afectează pe ansamblu întreaga Uniune Europeană. Bineînțeles, deficitul public trebuie stăpânit. Este un element important pentru modul în care va funcționa pe viitor Uniunea Economică și Monetară. Și nu e vorba doar de Uniunea Economică, ci și de Uniunea Monetară. Pactul de stabilitate este preluat în Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene și prevede faptul că există posibilitatea de împrumuturi acordate de către Banca Centrală Europeană, a căror monedă este moneda euro. De asemenea, se spune în tratat că nici Uniunea, nici statele membre nu vor uh, asuma uh, și nu vor fi trase la răspundere pentru angajamentele luate de către statele membre. Deci, fiecare stat membru trebuie să își garanteze propriile sale obligații ce revin în materie de datorii. Iar Consiliul a spus deja că toate statele membre trebuie să facă acest lucru. Și Consiliul are încredere asupra faptului că Grecia va lua măsurile necesare pentru a corecta dezechilibrul economic și pentru a depăși acest uh, moment dificil la nivel economic și financiar. Trebuie să ne amintim faptul că se prevede o supraveghere a politicilor economice în cazul în care acest lucru se justifică. În cazul Greciei, sperăm să avem uh, vești bune în luna februarie. E nevoie de inițiative și sper că se vor adopta recomandări. Vor exista strategii. Iată modul în care Uniunea Europeană își poate manifesta interesul în circumstanțe și împrejurări dificile pe care le-ar putea cunoaște un stat membru. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna Crață, mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru răspunsul dumneavoastră. Ați vorbit despre articolele din tratat care se referă la uh, deficitul excesiv. Noi cunoaștem foarte bine aceste articole, dar eu speram să-mi puteți da mai multe informații. Ce spune domnul Zapatero când se referă la solidaritatea în zona euro, solidaritatea cu țările care se confruntă cu probleme financiare specifice? S-ar putea oare să discutăm despre o mai bună coordonare economică între centru și uh, regiuni în ceea ce privește alocarea subvențiilor. Poate că um, am putea avea o altă coordonare fiscală pentru a evita dumpingul fiscal sau social um, un uh, flagel în Uniunea Europeană care are consecințe specifice în anumite state membre. Ați putea să ne spuneți mai mult uh, decât ne-ați spus deja? și uh, privind uh, uh însemnătatea cuvintelor, cuvântului solidaritate pentru domnul Zapatero. Mulțumesc, domnul ministru. Bueno, la Unión Europea es una región en... Mulțumesc, doamna președinte. Uniunea Europeană este o regiune a lumii în care solidaritatea este ceva vizibil, concret. Spre exemplu, cazul Greciei sau cazul țării mele, Spania, noi am beneficiat de solidaritate din partea Uniunii Europene și asta prin fonduri europene, prin fondurile structurale. Sunt elemente esențiale ale politicii de solidaritate ale Uniunii Europene și sunt elemente care vor continua și pe viitor. Nu există nici un alt caz asemănător în lumea întreagă. Acest lucru a permis anumitor țări state membre să aibă acces la piețe și în același timp uh, le-a permis și transfer de uh, fonduri pentru modernizare. Iată un exemplu clar de solidaritate. Fonduri care trebuie, bineînțeles, să fie corect gestionate și care, bineînțeles, să ducă la controle bine organizate, este absolut logic. Există solidaritate. O altă formă de solidaritate este cea pe care o putem desprinde din tratat. Dumneavoastră v-ați referit la tratat. Tratatul stabilește obligația statelor membre de a-și coordona politicile economice, politicile sociale și politicile de ocupare. Articolul 5 spune acest lucru în mod foarte clar. Și prin aceasta se exprimă din nou solidaritatea Uniunii Europene. E vorba de coordonare, e vorba de o realizare comună a unor obiective prin politici care să fie coordonate. Foarte multe probleme dintre cele cu care ne confruntăm acum în diferite state membre ca o consecință a crizei n-ar fi existat cu aceeași intensitate dacă am fi avut o uniune economică mult mai înainte. Bineînțeles, Uniunea uh, Monetară s-a realizat, însă s-a pierdut din vedere Uniunea Economică și s-a pierdut din, s pierdut din vedere aceste sinergii de care avem nevoie la nivel european. Și, în definitiv, asta și propune tratatul. Strategia UE 2020, obiectivele pe care cu toții trebuie să le împărtășim cu privire la investiții în învățământ, cu privire la uh, formarea cetățenilor, lupta împotriva schimbărilor climatice, iată obiective comune în care se poate exprima solidaritatea. Mie mi se pare că acest lucru se face într-un mod uh, extraordinar, într-un continent, așa cum nu se întâmplă nicăieri în lume. Dar acest lucru nu împiedică faptul că tratatul, într-un mod destul de logic, cere de asemenea și o răspundere uh, a statelor membre, o răspundere față de nivelul de datorii, creditele pe care le contractează. E vorba de o responsabilitate a statelor membre, însă există un context de politici sociale, politici de ocupare, politici regionale și sper eu pe viitor și de coordonarea politicilor economice și de ocupare care reprezintă un context de solidaritate. Este forma cea mai uh, adecvată de a obține o adevărată solidaritate în Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Semca, să luați cuvântul? Vreau zadać jednak pytanie, bo pan, panie ministrze, mówił o tym, że... Da, aș dori să pun o întrebare domnului ministru. Ați spus că această situație dificilă din Grecia va fi discutată în februarie anul acesta. Este adevărat că ne confruntăm cu o criză foarte gravă în Grecia, uh, la nivel intern, dar știm cu toții că această criză s-ar putea extinde și în alte țări pe viitor. Întrebarea mea este dacă în cadrul acestor uh, discuții nu ar trebui să fie implicată și Banca Centrală Europeană, pentru că acesta este un organism foarte important care ar trebui să fie implicat în cazul Greciei. Mulțumesc, domnule ministru. Bueno, eh, eu cred că cada, cada organ tiene su... Mulțumesc, doamna președinte. Fiecare organism își are sfer, sfera sa de competență. E o caracteristică importantă a structurii economice, Uniunii Economice și Monetare și tocmai acest lucru acordă, um, propune credibilitate suplimentară. Bineînțeles, în ceea ce privește cazul Greciei, bineînțeles, vom analiza situația. E vorba de una din țările membre ale Uniunii Europene. Și, bineînțeles, situația de acolo ne afectează pe toți de multe ori ne afectează și uh, situații care se întâmplă în țări terțe. Uh, cu atât mai mult atunci când o situație dificilă intervine în piața internă, în piața unică, în Uniunea Europeană. Putem să avem această dezbatere în limitele prevăzute de către tratat, putem avea dezbateri cu privire la Uniunea Economică și Monetară, putem recomanda anumite lucruri Greciei și Banca Centrală Europeană are și ea uh, anumite uh, caracteristici stabilite de către tratat în ceea ce privește, uh, spre exemplu, stabilirea prețurilor. Ea se află într-o posibilitate de independență, de autonomie. Independența Băncii Centrale Europene este un principiu de bază al Uniunii Europene care îi permite să aibă o credibilitate sporită în sistemul nostru economic și financiar și în modul în care gestionează euro. Această independență trebuie să fie respectată, pentru că e vorba de un element central al acestui edificiu pe care reprezintă uh, Uniunea Economică și Monetară, aprobată acum câțiva ani de zile în Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Vă mulțumesc că ați participat la această sesiune de întrebări prima din președinția spaniolă, la întrebările la care nu am reușit să răspundem, se va oferi un răspuns înscris. Ședința se suspendă până la ora 9 în această seară. La revedere!